promovarea capacităților științifice în Africa și promovarea parteneriatelor um, euroafricane privind radioastronomia este o problemă deosebit de importantă, urmărită cu mare interes uh, pentru continentul, mai ales în Africa de Sud. Și aș dori să mulțumesc tuturor semnatarilor și aș dori să mulțumesc și um, unei echipe de tineri uh, uh, foarte entuziaști care au colectat aceste semnături. Mulțumesc uh, guvernelor și autorităților sud-africane și reprezentanțelor lor la Bruxelles pentru că au explicat mass media importanța acestei declarații scrise pentru progresul continentului african și pentru dimensiunea sudică. Doresc să cer Comisiei Europene să relanseze în mod constructiv această inițiativă, ținând cont de importanța declarației scrise de față, o importanță deosebită pentru Africa, pentru științe și pentru relațiile între continentul nostru și Africa. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc uh, foarte mult și vă felicit, spune domnul președinte. Felicit autorii acestei declarații scrise și acum revenim la ordinea noastră de zi și vom discuta despre raportul domnului Davis, o economie competitivă cu